we can start now. Uh, I'm waiting for other colleagues. I hope they come, but today is the... Putem să începem. Încă îi mai așteptăm uh, pe colegi. Uh, uh, Uneori luna e mai greu. Mă bucur să mă aflu aici cu uh, domnul comisar Avramopoulos. Prima oară când veniți oficial aici, avem ocazia să ne întâlnim și să facem un schimb de uh, opinii. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și dacă ne permiteți să parcurgem câteva puncte de pe ordinea de zi. O să continui în limba italiană. Deci, primul punct, vreau să îi salut pe colegi. Petro Camo a cerut să să ne spună câte uh, ceva despre uh, trialogul privind piața unică. O să facem asta mâine, pentru că astăzi avem uh, prea multe pe ordinea de zi. Deci dacă sunteți de acord, putem să adoptăm ordinea de zi așa cum uh, se prezintă și o să dau cuvântul uh, comisarului. dacă sunt comentarii în legătură cu procesul verbal, dacă nu îl considerăm a fi adoptat. Comunicarea ale președintelui. În primul rând, interpretarea franceză, engleză, germană, daneză, greacă. Ședința va fi transmisă pe internet. Mâine vă reamintesc că la 3 avem o vizită la agenție. O să plecăm de la Parlament uh, și vom termina la 5. Înainte de a da cuvântul domnului comisar Avramopoulos, colega mea, Glezos, mi-a uh, cerut să intervină două minute. În trecut am avut ocazia să mă adresez comisiei și să spun că cultura este legată de democrație. În vechea elată avem cuvinte care seamănă. City, un polis unde cetățenii fac politici, iar politica rezultatul este cultura, politismos în uh, greacă. Aceste cuvinte sunt legate și nu putem să facem politică dacă cetățenii nu sunt uh, implicați. Cel puțin în limba greacă aceste cuvinte sunt asemănătoare și arată cât de legată este cultura de democrație. Spun toate acestea pentru că, așa cum uh, am punctat și în uh, plenar anterior, uh, și, după cum doresc să subliniez și cu alte ocazii, un roman a spus Hannibal Anteportas. Și eu aș vrea să spun același lucru aici. Creditorii au pus lațul de gâtul nostru, vor să strângă de gât poporul elen, fără a-l respecta. Poporul elen a hotărât deja, au spus că nu vor împrumuturi, nu vor creditori, vor să scuture acest jug. Dar creditorii continuă să facă ceea ce doresc, de aceea am cerut să iau cuvântul. Domnul Avramopoulos nu vă cer părerea, suntem prieteni, vă cunosc de foarte multă vreme, nu vreau să profit de faptul că vă aflați aici. O să vorbim despre asta mai târziu, o să vorbim despre emigrație mai târziu. Dar vreau să spun că dacă o comisie respectă cultura, trebuie să respecte și acest lucru. De, trebuie să luați cuvântul pe această ordine de zi, nu pe Uh, chestiuni legate de Parlament sau de ideile dumneavoastră. Sigur, vă respect uh, gândurile exprimate aici, dar uh, de asemenea știu că există reguli, dar și solidaritatea este importantă. Și acum o să dau cuvântul, o să-l salut oficial pe domnul comisar Avramopoulos după cum știți, răspunde de migrație, afaceri interne și cetățenie. Acest subiect uh, este tema reuniunii noastre astăzi. Este un program foarte aproape de inimile noastre. Poate că, din păcate, nu este cel mai important în buget, dar este important pentru noi, pentru că a adus la participarea și crearea de rețele în școli între tineri. Din păcate, însă, nu se vorbește prea mult despre Europa socială. Este însă important să întărim identitatea cetățenilor, nu numai a celor europeni, dar și a altor cetățeni care locuiesc în Europa și vor să interacționeze cu noi. Este foarte interesant să auzim gândurile dumneavoastră pe această temă. Știm că această competență v-a fost încredințată și face parte din cultură și educație. Contăm pe dumneavoastră pentru că nu vrem să avem o viziune divizată. Uh, vrem să vedem uh, global portofoliul dumneavoastră. Din păcate, am văzut uh, reduceri de 14%, de la, 14% uh, la buget în uh, mandatul anterior. Acest lucru înseamnă foarte mult la diferitele rubrici ale programului, inclusiv răspândirea rezultatelor. Acest lucru este foarte important dacă vrem să evaluăm Uh, ce a creat, ce a generat acest uh, program. Dacă v-ați gândit la asta apoi, aș vrea să știu câte ceva despre sporirea transparenței, dacă acest lucru a dat rezultate. Multe asociații, în special școlile, se plâng că este foarte greu să participi în programe de înfrățire ale școlilor. Ca italiancă aș vrea să spun că sunt foarte recunoscătoare pentru eforturile pe care le-ați făcut. Știu că veniți uh, de la o întâlnire dificilă de la uh, Luxemburg a ministrilor uh, pentru mediu, dar știu că este foarte greu să generezi solidaritate. Integrarea migranților, de pildă, asta parcurge școala, educația, iar în iulie o să vorbim despre un subiect la care se va referi Jolie Ward în raportul său. O să vedem diferite abordări și avem situații de urgență. Apoi este problema integrării și sper că putem să cooperăm cu dumneavoastră pe o temă atât de importantă. Așa încât o să vă dau cuvântul 10 minute, după care voi da ocazia colegilor să vă pună întrebări. Sperăm că ni se vor alătura tot mai mulți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și cam atât v-am spus în italiană pentru ziua de azi. dragi membri ai Parlamentului, Vreau să vă spun că sunt mai mult decât bucuros că mă aflu astăzi aici în fața dumneavoastră și mă pot adresa în sfârșit Comisiei pentru Cultură și Educație. Dați-mi voie să mulțumesc personal doamnei președinte Silvia Costa pentru invitația pe care mi-a adresat-o. După cum v-a spus înainte, am avut o convorbire introductivă când ne-am întâlnit recent la Roma. Urmarea Uh, întâlnirii din Roma va fi o uh, ședință foarte grea mâine în Luxemburg, dar n-are nimic de a face cu, acest, uh, cu această comisie. Mă simt foarte confortabil în acest mediu. Am vrut ca această vizită la comisia noastră să se întâmple mai devreme, însă, după cum știți, a fost... Se pare că nu există interpretare uh, în germană. Nu funcționează? Se pare că lucrul s-a remediat. Așa cum am spus anterior, amândoi am dorit ca această întâlnire să aibă loc mai devreme, însă a fost uh, practic imposibil și vă cer să fiți înțelegători pentru că am avut un calendar foarte dur. Știți cu toții ce se întâmplă în momentul de față în domeniul migrației și securității. În ultimele luni a fost o nevoie urgentă de a reacționa, de a răspunde la aceste evenimente uh, cumplite care au zguduit Europa. Atacurile din Paris uh, și din, de la uh, Copenhaga și valurile de migrație din Mediterană au cerut atenția rapidă și deplină a Comisiei. Toate aceste evenimente au avut un impact direct asupra cetățenilor europeni cetățenilor le pasă de protecția drepturilor lor fundamentale și doresc să se bucure de acestea într-o societate sigură. Cetățenii nu pot să accepte că oamenii care au nevoie de protecție își periclitează viața și mor pe Marea Mediterană. Pentru a aborda aceste provocări și pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor și îngrijorărilor cetățenilor europeni, noi, eu, am prezentat răspunsurile Comisiei și anume Agenda Europeană pe teme de securitate și Agenda Europeană pentru Migrație. Explicând acestea, vreau să fiu cât se poate de clar. Cetățenia europeană este unul dintre cele mai importante aspecte și din cauza evoluțiilor recente s-a uh, transformat într-una dintre prioritățile noastre. Trebuie să ne întoarcem la începuturile visului care a dus la nașterea Europei. Într-un moment în care totul pare să fie pus sub semnul întrebării, uh, drepturile cetățenilor europene sunt esența necesității și succesului Uniunii Europene. Un număr tot mai mare de voci critică astăzi proiectul european și realizările principale ale acestui proiect, de pildă Schengenul și dreptul la libera circulație, care mi este foarte drag, pentru că ca unii din această sală aparțin unei generație care trebuia să aibă multe ștampile pe pașaport și a așteptat și aștepta ore în șir să treacă frontiera. Pentru tinerii de astăzi acest lucru nu se mai întâmplă. Nu trebuie să ne întoarcem la cele zile. Astăzi xenofobia, rasismul și atitudinea, comportamentul antisemit duc nu numai la un comportament inacceptabil, ci la atacuri teroriste și la crime. Cum putem să abordăm aceste uh, chestiuni, să schimbăm percepția și uh, să dăm un mesaj pozitiv? Un lucru important în toată această activitate este programul Europa pentru cetățeni, care se află sub responsabilitatea mea. Obiectivele acestui program sunt foarte pertinente și trebuie să le privim nu numai în cadrul acestui program, ci și în multe domenii de politică la care lucrează Comisia Europeană în prezent. De aceea sunt foarte încântat astăzi că am ocazia să discut acest lucru cu dumneavoastră și să vă prezint primele mele gânduri și, însă ceea ce este mai important, să aud și părerile dumneavoastră. Deși bugetar vorbind, uh, uh, programul este modest, uh, acesta este foarte substanțial din punct de vedere al conținutului. El susține activități uh, în întreaga Europa cu, cu rezultate durabile. Finanțări pentru proiectele și inițiativele europene care duc la o înțelegere reciprocă, la memoria istoriei, dialogul intercultural, solidaritate, implicarea societăților și voluntariatul la nivel european. O să vă dau câteva exemple de anul trecut. În Franța, proiectul intitulat Succes a constat în crearea unor rețele de tineri care vin, veneau din diferite medii culturale, sociale și economice, uh, care trăiau în uh, zone Uh, dezavantajate pentru a contribui uh, la combaterea atitudinilor xenofobe rasiste și pentru a promova valorile fondatoare ale cetățeniei europene. În acest context, ne-am gândit nu, nu numai la participarea civilă a migranților și a cetățenilor în viața politică și civilă, multiculturalismul, mass media și uh, transparența. Întâlniri cu factori de decizie local, regional și europeni au avut loc. Proiectul a fost uh, uh în 2000 uh, 13 pentru a uh, reaminti de arderea cărților de către naziști. Acest lucru s-a întâmplat în cinci uh, orașe din Bulgaria, Germania, România și Slovenia. Acest program a avut ca scop implicarea uh, comunităților locale, a factorilor de decizie și a cetățenilor să creeze să conștientizeze uh, populația să uh, dezbată valorile uh, europene. Privind acum imaginea de ansamblu în 2014, programul Europa pentru cetățeni a cofinanțat 412 proiecte din 32 de țări care au implicat mai bine de un milion de cetățeni. Aceste proiecte au luat forma unor activități de înfrățire a orașelor, rețele de orașe, proiecte ale societății civile. Și un uh, teren care să funcționeze uh, organizațiile societății civile. Și mai important, aceste proiecte sunt desfășurate de persoane care își dedică uh, viața uh, cetățeniei uh, active. Prin aceste activități, cetățenii dezvoltă în mod activ ideea europeană, promovează valorile participării și a activităților uh, împreună pentru a construi o Europa mai bună. Acest program, până să intre în responsabilitatea comisarului responsabil cu probleme de migrație, a trebuit să răspundă dezbaterii publice și preocupărilor cetățenilor și societății civile. Pentru că este gestionat uh, potrivit unei abordări de jos în sus. Cetățenii au dreptul și, a spune, ocazia să își exprime îngrijorările. O serie de proiecte legate de migrație sau de prețurile uh, economice și efectele sociale uh, sunt în desfășurare. Sunt convins că trebuie să dăm un nou imbold acestui program Europa pentru cetățeni și este adevărat, trebuie să facem mai mult. pentru a avea un dialog periodic uh, cu think tanks care sunt implicate în aceste uh, programe. Ar trebui să menționez faptul că în, chiar în acest moment, în paralel cu ședința noastră, serviciile Comisiei și organizațiile societății civile implicate în programul Europa pentru cetățeni își desfășoară primul uh, uh dialog uh, civic al acestui an, ocazie cu care vor face un schimb de păreri în legătură cu uh, prioritățile anului 2016. Mă interesează de asemenea să ascult și propunerile dumneavoastră, ideile dumneavoastră, care vor fi prețioase pentru a pregăti programul de lucru pentru 2016. Îl vom supune uh, Comisiei uh, consultative la sfârșitul lui septembrie pentru a fi adoptat înainte de sfârșitul anului. Dragi prieteni, oricât de câte ori vorbesc despre cetățenie, ne referim și la cetățenia Uniunii Europene și drepturile pe care le are fiecare cetățean în baza tratatelor europene. Cetățenia Uniunii Europene presupune Uh, o serie de drepturi prețioase, dreptul la circulație și de a rezida liber în Uniunea Europeană sau dreptul la participare politică în alegerile europene și municipale și protecția împotriva discriminărilor. Conștientizarea și întărirea cetățeniei europene sunt, constituie rolul esențial al Comisiei în 2016 Comisia va prezenta al treilea uh, raport privind cetățenia UE. Acesta este pregătit sub uh, îndrumarea colegii mele Vera Iurova și va evalua progresul realizat în astfel încât uh, cetățenia europeană să devină o realitate în viața de zi cu zi. În ceea ce privește programele Europa pentru cetățeni, ca un prim pas, am cerut serviciilor mele să identifice toate modalitățile prin care se pot uh, genera complementarități între alte politici și uh, programul Europa pentru cetățeni. Dragi membri ai Comisiei uh, CULT, pentru mine cetățenia UE este acest sentiment de a aparține Uh, țării de valori numită Europa. A constituit uh, ra rațiunea uh, ultimă pentru a face ca Europa să progreseze. Principiul care a dat și în continuare dă înțeles Uniunii noastre tot mai strânse. Mă bucur și sunt onorat că răspund de acest program Europa pentru cetățeni și particip la un dialog periodic cu comisia dumneavoastră. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru invitație și aștept să avem o discuție fructuoasă și pe viitor o cooperare constructivă în acest domeniu atât de important pentru viitorul țării noastre comune care este Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Eh, dear Commissioner, mult apreciat. Vă mulțumesc, domnule, președ... domnule comisar. Ne bucurăm că, iată, faceți trimitere la strânsa cooperare sau strânsa legătură existentă între comisia noastră și programul Comisiei Europene Europa pentru Cetățeni. Într-adevăr, educația și alte subiecte esențiale sunt incluse în acest program mass media, comunicarea, toate acestea sunt uh, părți integrante ale programului. Acestea pot uh, contribui la ameliorarea sau, din potrivă, la înrăutățirea, la îngreunarea uh, Uh, integrării și uh, tocmai de aceea aceste aspecte sunt esențiale. Mă bucur tare mult faptul că dumneavoastră considerați că acest program este esențial, uh, chiar dacă bugetul este poate insuficient, mai mult ca sigur vom face niște propuneri în acest sens și sperăm ca caracterul important al acestui program să se reflecte până la urmă la, în uh, bugetul Uniunii Europene. Uh, Kama, Kama Evert, doamna Trüppel se află deja pe lista vorbitorilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar, că ați venit astăzi alături de noi și că sunteți dispus, Uh, dispus să discutați uh, cu Comisia CUL despre un program esențial, și anume Europa pentru cetățeni. Uh, Comisia Cult nu a înțeles de ce bugetul pentru acest program a fost scăzut, de ce Um, economisirile au, economiile au lovit uh, acest program nu doar la nivel european, ci și la nivel național, pentru că și statele naționale au uh, operat propriile lor scăderi bugetare, pentru că uh, acest program este unul care ne poate ajuta să uh, ne adresăm direct cetățenilor europeni, uh, uh, lucru uh, de-a dreptul esențial, dat fiind faptul că ne confruntăm cu o criză, cu o criză de încredere, o criză economică, o, o criză socială. Deci, acest program ar fi foarte important și tocmai de aceea vă cer și cu această ocazie să discutați cu colegii dumneavoastră de la Comisie pentru a face posibilă creșterea totuși a acestui buget. O întrebare pe care vreau să vă adresez acum. Dat, uh, date fiind, uh, dat fiind bugetul scăzut, bineînțeles, uh, condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru obținerea de fonduri de la acest program sunt deosebit de dure. Feedback-ul pe care îl primim din partea partenerilor la nivel național ne arată clar că toată birocrația implicată de depunerea cererilor, de depunerea programelor, etc., sunt deosebit de dificile. Prin urmare, e importantă o simplificare a procedurilor, dat fiind faptul că majoritatea beneficiarilor uh, acestui program Europa pentru cetățeni sunt oameni simpli până la urmă, care nu își pot permite cine știe ce consiliere, să plătească cine știe ce consiliere. Prin urmare, programele uh, sau proiectele care în trecut Uh, puteau fi finanțate prin intermediul acest program. Uh, era vorba despre proiecte ale unor mici organizații, nu mai pot fi acum uh, subvenționate sau ajutate. Și vreau, să vă întreb dacă vă gândiți să puneți o parte din banii aceștia la dispoziția micilor organizații sau, ca de obicei, doar marile uh, proiecte vor fi finanțate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar că iată ați venit să discutați cu noi astăzi. Da, sunt întru totul de acord cu cele spuse de colega Ferhain. Într-adevăr, și în trecut, și în momentul de față, n-am înțeles neapărat de ce bugetul acestui program, care oricum era cam sărăcuț, a trebuit să fie văduvit uh, și mai mult în urma discuțiilor bugetare. Acum uh, mai avem vreo 200 de milioane pentru șase ani, 28 de state membre, <laughs> e, e cam nimic, e o bagatelă pentru acest domeniu atât de important, pentru acest proiect pe care, uh, imens pe care trebuie să-l gestionăm. Deci, de fiecare dată auzim că doar marile proiecte sunt finanțate de programul Europa pentru cetățeni, lucru care mi se pare greșit. Uh, în special în momentul în care vine vorba despre angajamentul cetățenesc la nivel european, în special în momentul în care trebuie să aducem Europa mai aproape de cetățeni, în momentul în care eh, trebuie să încercăm a-i apropia între ei pe cetățenii europeni, e bine, to- în acest context, eh, tocmai micile proiecte ar trebui să fie finanțate, nu cele mari. Și acestea sunt importante, nu se pune problema. Dar cred că organizațiile mici care uh, sunt deosebite de angajate, ei bine, aceste organizații mici au mari dificultăți în a îndeplini condițiile uh, stabilite pentru finanțare prin intermediul liniilor directoare. Tocmai de aceea vreau și eu să vă întreb dacă la nivelul comisiei se uh, încearcă în momentul de față rediscutarea pe baza experiențelor deja adunate a liniilor directoare care stau la baza acestui proiect. Uh, Um, există vreo intenție de simplificare a procedurilor? Și, de asemenea, din nou vă pun întrebarea, doar marile proiecte trebuie să fie ele oare finanțate, oare micile proiecte nu ar putea fi uh, la rândul lor finanțate pentru că și acestea au și pot avea un efect foarte, foarte mare, în special la nivel local. Și o a doua întrebare. Există oare posibilitatea ca din alte programe existente la nivel european să fie finanțate proiecte speciale care uh, pun accent tocmai pe uh, cetățenia europeană? Deci ar exista posibilitatea de finanțare a altor uh, proiecte prin intermediul altor programe decât uh, cel despre care vorbim noi astăzi. Uh, s-ar putea ca banii care lipsesc de la Europa pentru cetățeni să fie oarecum compensați prin utilizarea fondurilor de la alte programe. Mulțumesc! Iată, se adună câteva întrebări. Doamna Trupel, vă mulțumesc, domnule comisar. Sunt și eu de acord cu uh, cele spuse de colegii mei. Suntem cu toții conștienți de faptul că programul Europa pentru cetățeni este unul foarte important, dar, pe de altă parte, există o serie de probleme. Știm că a existat această scădere bugetare, o stupidă decizie până la urmă, pentru că tot vorbim despre interrelaționare, despre uh, promovarea interacțiunii la nivel european, etc. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb, dacă sunteți dispus să încercați a găsi alte surse de finanțare pentru uh, Europa pentru cetățeni? Asta în primul rând. Și în al doilea rând, la următorul CFM sunteți uh, dispus să fiți mai agresiv și să arătați colegilor dumneavoastră că până la urmă acest program are nevoie de un buget suplimentar? Știm că mulți uh, dintre cei care solicită fonduri de la acest program sunt respinși. Dumneavoastră ați vorbit despre câteva proiecte de succes, dar noi suntem conștienți că există o mulțime de proiecte răspuns, ă, respinse. Bineînțeles, lucrul acesta nu e o publicitate pozitivă pentru Uniunea Europeană, pentru că, până la urmă, cetățenii se gândesc că Uniunea Europeană nu e deloc interesată de gândurile, pozițiile lor și lucrul acesta nu ne poate ajuta să avansăm în direcția creierii acelei idei comune europene. Și încă o întrebare. Din păcate, doar, uh, de obicei, doar proiectele um, din uh, vecinătate, din zonă, sunt uh, cele finanțate, iar cele transfrontaliere prea puțin finanțate. Oare nu credeți că ar putea fi inclus un, un fel de rubrică pentru uh, deplasări deplasări în contextul proiectelor transfrontaliere, a proiectelor care vizează regiuni diferite Poate că ar fi bine, spune doamna președinte, să răspundeți la aceste prime trei întrebări și mai apoi vedem ce se mai întâmplă. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mă gândeam că trebuie să răspund la genul acesta de, de întrebări. Uh, bugetul a fost subiectul esențial al uh, întrebărilor dumneavoastră nu sunteți uh, primii care se plâng uh, de bugetul uh, Uniunii Europene în contextul acesta și în general. Dar vreau să vă amintesc că tot ce, ce anum, tot ce se întâmplă cu bugetul depinde și de dumneavoastră, pentru că sunteți colegiuitori. Deci haideți să ajungem la un uh, numitor comun, să încheiem o alianță astăzi. Voi veni cu câteva propuneri, dar dumneavoastră trebuie să, să le susțineți. Asta, acesta ar fi un exemplu tangibil de bună cooperare. La bun început spuneam că e important să promovăm toate aceste programe. Toată lumea consideră că subiectele acestea sunt importante. Dar după cum bine știți, mai mult ca sigur, pentru a reuși să răspundem la adevăratele nevoi ale Europei de astăzi și pentru a intra în legătură strânsă cu ideile părinților fondatori ai Uniunii Europene, vorbeam despre rădăcinile noastre, uh, E bine, pentru a crea această uh, relație e clar că trebuie să promovăm conștiința europeană. Și uh, trebuie, de asemenea, să sporim gradul de conștientizare. Da, uh, fondurile sunt necesare, dar până la urmă prioritatea aceasta este una esențială și, prin urmare, fondurile trebuie să fie găsite. Acum, în ceea ce privește povara administrativă. S-au creat punctele de contact Europa pentru cetățeni care trebuie să ofere consultare și informații la nivel local cu privire la uh, proiectele sau oportunitățile de finanțare și condițiile de, care trebuie să fie îndeplinite pentru obținerea de fonduri. Agenția care se ocupă uh, de punerea în aplicare a programului Europa pentru uh, cetățeni, EACA, a creat până la urmă aceste puncte de contact pentru a simplifica gestiunea la nivel uh, local. Deci, iată, facem eforturi de simplificare. Doamna președinte, micile proiecte sunt importante pentru noi, nu doar marile proiecte. Urmează doamna Carlson, dar se pare că doamna părăsește sala. Prin urmare, îi dau cuvântul domnului Maura. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Împărtășesc uh, diagnoza diagnosticul pus de domnul comisar, căruia de altfel îi mulțumesc pentru prezență. Uh, vreau să... Domnul comisar vorbea despre o posibilă alianță între Parlament și uh, Comisie, Comisia pe care domnia sa o reprezintă astăzi. Dați-mi voie, domnule comisar, să vă spun că vă puteți baza pe ajutorul meu și pe sprijinul meu în ceea ce privește inițiativele pe care le veți prezenta. Aștept cu nerăbdare să uh, analizez uh, propunerile dumneavoastră. Colegele mele au spus deja multe lucruri și sunt de acord cu ele. Și eu cunosc acest program Europa pentru cetățeni, îl cunosc foarte bine, am fost raportor pentru anul 2013 și, de asemenea, am avut în acest context posibilitatea de a discuta cu uh, unele persoane care au creat uh, proiecte și uh, discuțiile cu aceste persoane m-au ajutat să pregătesc, să-mi pregătesc raportul. Și am ajuns la concluzia că există state membre care nu folosesc absolut deloc programul Europa pentru cetățeni, ceea ce mi se pare absolut uh, Uh, ciudată. Ne confruntăm cu o criză, uh, criză economică care are o serie de efecte, printre care scăderea încrederii în uh, Uniunea Europeană și cu toate acestea există state care nu au venit cu niciun proiect care să poată fi finanțat prin Europa pentru cetățeni. Nu știu, poate domnul comisar are o altă părere decât mine sau cine știe, poate este de acord cu cu uh, diagnosticul meu când spun că succesul acestor uh, acestor proiecte este periclitat încă de la început din pricina faptului că există multe persoane care se gândesc că oricum ideile lor nu vor fi finanțate, prin urmare nu vin cu niciun fel de propunere de proiect. Asta se leagă de cele spuse de colegele mele, dar și de către domnul comisar. Ei bine, uh, astfel ajungem la situația în care avem un buget mic, dar cu toate astea trebuie să operăm modificări uh, și modificări care să aducă rezultate pozitive. Ei bine, aștept cu nerăbdare propunerile concrete ale comisarului. Uh, sper din tot sufletul ca pe baza acestora să putem merge înainte și uh, cu siguranță multe dintre aceste propuneri vor fi sprijinite de către noi. Mulțumim, stimate coleg Maurer, Maurer domnul Cleisis. Mulțumesc. Aș vrea să vă felicit, doamnă președinte, pentru că ați invitat aici pe comisarul care se ocupă de toate aceste subiecte importante. Este clar și adevărat. Întrebarea care se pune este de a ști dacă Europa cetățenilor e un lucru care trebuie discutat și dezbătut, dar mă întreb ce facem aici? Ne jucăm cu cuvintele? Oare Europa chiar le aparține cetățenilor sau mai degrabă Europa îi aparține NATO sau dimensiunea comercială. Europa nu se autoguvernează, nu e autonomă, nu e independentă. În Grecia antică, <clears throat> cuvântul Europa în <clears throat> greaca antică e un lucru nemaipomenit pentru că Europa era contrariul lui Ciclops. Cuvântul ciclop, pe care îl cunoașteți cu toții, era un cuvânt compus din alte două cuvinte, cerc și uh, privire. Deci ciclopul avea un singur ochi, pentru că ciclopul privea lucrurile în mod unidimensional, în timp ce Europa este contrariul. E un alt cuvânt compus din greaca veche, dar e vorba despre o concepție pluridimensională, întrucât primul segment al cuvântului înseamnă extins sau extindere și a doua parte privire. Deci Europa este o privire <clears throat> multiplă, iar ciclopul e o privire unică. E o dezbatere importantă. Toată lumea îmi spune că nu vrem ca alții să ia hotărâri împotriva noastră și eu adaug că există și un alt element care e important și care contează, nu doar ca alții să hotărească în ce ne privește pe noi, ci ca noi să putem să hotărâm uh, participând uh, în centrele decizionale. Întrebarea care se pune este <clears throat> dacă acest lucru chiar există în Europa. Ei bine, eu vă spun că din păcate nu. Și prietenul meu, domnul comisar, știe foarte bine acest lucru. că în prezent se aplică pretutin în punctul de vedere al domnului Juncker, care vrea ca toată lumea să fie sub călcâiul președintului Comisiei, să fie supus uh, capitalismului american și al creditorilor. Trebuie ca cetățenii să poată să participe mai mult uh, la activitatea decizională. <clears throat> și în încheiere, în ce privește migrația, aș vrea să vă spun că în graca veche era caracterizat Zeus prin adjectivul Xenios. Zeus Xenios, adică Zeus care e primitor cu străinii. Zeus care îi primea călduros pe toți cei care veneau din alte locuri refugiații solicitanții de azil, dar în prezent avem fluxuri migratorii care caută adăpost în Europa, caută un refugiu și <clears throat> noi nu le răspundem. Există victime, oameni care mor, care vin aici să ceară azil, iar țările din nord îi tratează pe imigranții din Spania, Italia și Grecia într-o manieră negativă, în timp ce noi, țările din Sud, nu putem rezolva această problemă. Nu singure, dar suntem <clears throat> apropiați de acest principiu al zeului grec al ospitalității și încercăm să-i apărăm și să-i protejăm pe migranți. Bun. Doamna președinte, o să închei în curând. Am vorbit de multe ori cu domnul comisar și Trebuie să rezolvăm uh, cauzele profunde pentru a putea rezolva această problemă. Dacă n-ar fi avut loc, dacă n-ar fi existat un conflict legat de petrol, n-ar fi fost toți migranții aceștia. Dacă s-ar pune capăt supunerii <clears throat> țărilor foste colonii ale țărilor europene, n-ar exista migranți în momentul actual. Trebuie așadar să vedem motivul și cauza exactă ale lucrurilor. Îmi pare rău că domnul comisar va trebui să se supună mafiei oligarhilor. Mulțumesc. Președintă, mulțumesc. Acum, colega următoare. Mulțumesc, domnule comisar. Aș vrea să vă mulțumesc pentru prezentare și să vă asigur că sunt gata să sprijin bugetul Europei pentru cetățeni. Am o mare experiență cu schimburile dintre cetățeni, comunități, studenți. Există un proiect, Parlamentul European al Tinerilor, care e foarte interesant. Un exemplu <clears throat> legat de modul în care se poate funcționa, se poate pregăti programul de către tine, de către studenți, pentru studenți care sunt angajați, implicați, care vor să construiască Europa comună. Domnule coleg Glezos, nu mă îndoiesc că Europa și viitorul Europei este în favoarea tinerei generații. Aș vrea așadar ca acest program Europa cetățenilor să fie mult mai deschis, să fie extins pentru tineri, pentru studenți. Sunt gata să sprijin o consolidare a acestui program ca să sprijinim programele pentru tineri, pentru studenți, care doresc să se angajeze, să participe la viața Europei. Cred că acesta este adevărul. Asta trebuie să facem. Din păcate, sunt sigură că acest proiect, Parlamentul European al Tinerilor, nu e deocamdată sprijinit de programul respectiv, din potrivă. Poate că e o ciudățenie, dar așa stau lucrurile și cred că <clears throat> am putea să schimbăm lucrurile. Și vă mulțumesc pentru angajamentul de care dați dovană. Mulțumesc. Acum Julie Ward. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Sprijin tot ce au spus deja colegii mei Mă bucur foarte mult, domnule comisar, să văd deschiderea de care dați dovadă, mai ales pentru această comisie <clears throat> împrospătată, deși astăzi nu suntem foarte mulți prezenți, noi suntem foarte implicați, uh, ținem foarte mult la activitatea legată de viața culturală, ceva legat de copii, sunt fondătoare a unui grup de sprijinire a drepturilor copilului, un grup integrat din Parlament, mulți colegi au vorbit deja despre importanța cetățenilor și a viitorilor cetățeni în special, participarea lor directă, dacă se poate, la activitatea noastră din Parlament, pentru că e viitorul lor pe care îl făurim. Așadar, în primul rând, aș vrea să știu dacă alianța pe care vreți să o edificați împreună cu noi ca Parlament se poate extinde pentru a fi și o alianță cu copiii și tinerii și vreau să propun ceva concret. O intervenție pe care să o aveți în această vară, particip împreună cu unii din echipa mea parlamentară <clears throat> la o săptămână de activități extraordinare pentru tineri și copii din întreaga lume. Se întâmplă în Elveția în ultima săptămână din iulie. Nu vă propun <clears throat> neapărat să veniți și eventual să ne transmiteți un <clears throat> mesaj, să luăm legătura prin Skype ca tinerii și copiii respectiv să discute direct cu dumneavoastră ar fi ceva extrem de important, deci eventual să mai discut separat despre asta cu dumneavoastră. <clears throat> Am acum și două întrebări foarte concrete legate, despre, legate de unele subiecte uh, foarte importante legate de copiii imigranților. Articolul 3 din Convenția ONU privind drepturile copilului spune că în toate acțiunile referitoare la copii, întreprinse de entități, de instituții publice sau private, instanțe de judecată, autorități administrative sau legislative? Trebuie ca o preocupare de prim ordine să reprezinte cele mai bune interesele copiilor. Se referă la toți copiii migranților, indiferent de unde vin părinților sau ce statut de migranți au. Comisia va elabora acțiuni și măsuri care să promoveze și să protejeze drepturile tuturor copiilor de migranți în toate politicile și acțiunile care ține mandatul său și care au un impact asupra copiilor. Și acum o altă întrebare despre detenție. <clears throat> Detenția copiilor uh, s-a demonstrat că are implicații îndelungate pentru sănătatea lor fizică și mentală, chiar când sunt ținuți în detenție o perioadă scurtă de timp. Comisia ONU privind drepturile copilului și Consiliul Europei arătat clar că indiferent care este statutul de migrant al copilului sau părinților și indiferent dacă e un copil <clears throat> nesoțit sau împreună cu părinții copii, niciodată nu trebuie ținuți în detenție. <clears throat> Cum veți încuraja statele membre să implementeze legislația europeană? De exemplu, directiva returnării în conformitate cu aceste standarde internaționale legate de drepturile copilului. Grazie per questa Președinta, mulțumim pentru această observație importantă făcută de Julie. Aș vrea acum să-i dau cuvântul Helgei Trupel, pentru că are o întrebare concretă și apoi o să vă dau dumneavoastră. Mulțumesc pentru că una dintre întrebările mele încă e deschisă și anume cea unui sistem posibil de <clears throat> bonusuri pentru costuri foarte mari de călătorie. Acum, cu programul Europa pentru cetățeni, există diverse proiecte în regiuni apropiate de dacă vrei să aibă o acoperire transfrontalieră, costurile ar fi mai mari. S-ar putea să fie un sistem de bonus, de prime suplimentare care să le permită acestor proiecte să călătorească și să fie finanțate. E o întrebare la care încă nu se cunoaște răspunsul și vă mulțumesc anticipat. Președinta, mulțumesc interesant, nu știu dacă s-ar putea în acest răspuns, domnule comisar, dacă v-ați putea referi și la echilibrul dintre ONG-uri, autorități locale și școli, pentru că poate să scăpa din vedere oarecum implicarea unităților școlare în diverse politici implementate și cred că sunt importante. O să mă întâlnesc cu agenția mâine. Și cred că unele dintre lucrurile discutate astăzi vor face parte din acest subiect care se va discuta mâine. Așadar, ar fi interesant să aud punctul dumneavoastră de vedere, domnule comisar. Let me start by the last question. O să încep cu ultima întrebare. N-am răspuns înainte pentru că tocmai vă rugam pe dumneavoastră să-mi spuneți despre ce e vorba pentru că e foarte ușor să vă spun că nu știu, fiind o chestiune mai tehnică, permiteți-mi să verific și să revin ulterior cu un răspuns concret. Well, I'm following to great attention your uh, contribution to this, to this debate. On, uh... În uh, ceea ce privește remarca făcută de o state, și anume că unele state membre nu vin cu proiecte, Aș vrea să vă reamintesc faptul că criteriul principal de selecție trebuie să rămână calitatea proiectului. În perioada 2007-2008, 5 țări, Franța, Germania, Italia, Ungaria și Polonia, au reprezentat 80% din cereri. Asta a fost ponderea. În 2013, această pondere a fost de 54%. Cu ponderea, atunci când uh, ponderea Germaniei, Franței și uh, a scăzut, cea a Italiei și a Ungariei în mod special a crescut considerabil. Ungaria având cel mai mare număr de uh, cereri făcute în 2013 și 2014. unele state membre au asistat la o creștere semnificativă, Slovacia, România și Slovenia. În nord, Estonia, Letonia, Lituania și-au triplat numărul de uh, solicitări în aceeași perioadă. Totuși, cererile din uh, Austria și Regatul Unit au scăzut. S-ar putea observa o tendință în uh, ceea ce privește statele membre, să le spunem, mai experimentate, o trecere de la proiecte mai mici la proiecte de mai mare anvergură, uh, de proiecte uh, pe o perioadă lungă și bine structurate. Punctele naționale de contact ar trebui să ne ajute în mai mare măsură să proiectăm, să promovăm și să comunicăm programele. Sper că toate statele membre ne vor uh, da câte un punct de contact. Punctul național de contact va ajuta ca proiectele de mai mici dimensiuni să răspundă uh, în uh, mai mare măsură programelor. Și acum o să spun câteva cuvinte în greacă, răspunsându-i lui Manoles Glexos. Deci vă rog să folosiți căștile. Dragă Manoli, nu aparținem aceleași uh, generații. Ești o, o onoare, ești un simbol în Grecia. Și când vorbești, te urmărim cu mare atenție. Însă aș vrea să spun că nu sunt de acord cu o serie de lucruri. Uh, fac parte din generația care ieșea pe stradă și se bătea pentru o Europa federală. Atunci când eram student, am purtat această luptă. Și când am luat uh, cuvântul, vreau să vă împărtășesc o experiență personală. Când făceam studii, ne costă 150 de dolari să luăm trenul și să călătorim din estul în vestul Europei. Deci uh, am fost primit uh, în două hoteluri uh, destul de ieftine și am văzut visul european, care era visul tuturor studenților europeni. Și când m-am întors în Grecia, trebuie să-mi schimb pașaportul. Pentru că erau atâtea ștampile și timbre pe acest pașaport încât era practic depășit, nu mai avea pagini. Astăzi putem să călătorim uh, liber. Și uh, popoarele europene se cunosc tot mai bine și în felul acesta conștiința europeană trebuie să fie pe primul plan. Sunt de acord cu tine. Prioritățile s-au schimbat, dar facem progrese, încetul cu încetul. Uneori, nu foarte repede, însă punctul final trebuie să fie întotdeauna integrarea europeană, astfel încât Europa să-și asume rolul de lider mondial. Nu trebuie însă ca Europa să se îndepărteze de cetățenii săi. Nu sunt deloc de acord cu tine în ceea ce privește președintele domnul Juncker, un mare prieten al Greciei și cred că poporul grec îl apreciază foarte mult. Domnul Juncker a făcut eforturi semnificative în ultima perioadă pentru a se ajunge la acest compromis onorabil. Domnul Juncker cred că este unul dintre ultimii mari europeni, asemenea celor pe care generația ta i-a cunoscut după al doilea război mondial. Generația ta care nutrea visul de a construi o Europa ideală, de a continua cu această construcție europeană. Repet, ești un simbol nu numai pentru greci, ci și pentru celelalte popoare europene. Însă fiecare generație are meritele sale țin să adaug că America, Statele Unite sunt prelungirea Europei, dacă vreți, extremitatea Europei. Statele Unite ale Americii au fost clădite de imigranți europeni și sunt milioane de greci, italieni și alte popoare de origine italiană care fac forța Statelor Unite. Uh, trebuie să uh, lucrăm în continuare pentru a face ca dosarul migrație <coughs> să progreseze. Trebuie să ținem cont de visul european. Știi, Manolis, te iubesc mult, dar uneori spiritul tău uh, revoluționar uh, uh, câștigă teren Lucrăm cu uh, germanii, un popor minunat care este în prima linie astăzi. Dorim cu toții o Europa mai unită, cu mai multă coerență. Vrem să fim uh, îndrumați de viziunea noastră comună. De aceea spun că noi Uh, vom da uh, sprijin Comisiei Parlamentare, pentru că această comisie se apleacă asupra punctului cel mai important, și anume cultura. Atunci când vorbim despre copil, indiferent dacă ne referim la copiii noștri, la copii europeni sau copiii migranți, sunt copii. Accept inițiativa dumneavoastră și o să fiu acolo fizic sau grație ă, tehnologiilor prin Skype cu un scop în minte și anume pentru a vă încuraja să mergeți mai departe. Inițiativa dumneavoastră este foarte importantă. Protecția acestora ă, este una dintre prioritățile mele. La audiere în fața Comisiei uh, Libe mi-am luat angajamentul să fac acest lucru. Și dacă vă uitați la noua agendă privind migrația, veți vedea că se dă o atenție specială copiilor migranți. Statele membre sper că ne vor ajuta. De ce spun asta? Pentru că uh, au uh, circulat uh, tot felul de cărți în legătură cu rolul uh, comisiei. Și am auzit și critici ce face comisia. Și atunci o să contraatac. Ce fac statele membre? Și eu, când am fost ministru în trecut, veneam la Bruxelles și veneam să-mi susțin propriile interese. Nu gândeam în mod european. Acum sunt pe celălalt mal, dar pe malul unui râu care este în aceeași țară. Știu cum gândesc și cum simt și cum acționează statele membre și ce pot să facă instituțiile europene. Fie că vorbim despre Comisie, Parlament sau Consilie, abordarea este diferită, însă trebuie să trasăm uh, calea în care putem să gândim și să acționăm în același fel. Vreau să subliniez de asemenea că ambele programe pe care le-am menționat în uh, partea introductivă, vreau să spun că susțin participarea tinerilor în general, nu numai copii, tineri, studenți, uh, sindicate, în general. Și poate că este responsabilitatea noastră să găsim o cale de ieșire. Din păcate, tineretul se ține la distanță. Poate și pentru că se întâmplă ce se întâmplă în Europa în momentul de față, șomajul, de pildă. Nu manifestă aceeași încredere manifestată de generațiile anterioare, însă trebuie să ne apropiem de tine și să le reamintim că acest program Europa pentru cetățeni este unul foarte important foarte precis, foarte concret și foarte transparent. Nu am altceva de spus în momentul de față, dacă nu am uitat ceva. Dacă este necesar să răspund la oricare altă întrebare, o voi face. Apreciem uh, răspunsurile dumneavoastră în legătură cu promisiunile făcute anterior faptul că detaliile tehnice ne vor fi trimise. Aș vrea să mulțumesc uh, comisarului uh, Abramopoulos pentru că a venit în rândul nostru astăzi. Cred că pot să spun asta și în numele colegilor. Personal încă împărtășesc visul Europei aceste generații au visat o Europa altfel și de aceea suntem aici, pentru că vrem ca totul să se transforme într-un coșmar. Vrem ca Europa să promoveze aceste valori, nu să le nege. Este important să avem o dezbatere și să nu stăm cu mâinile încrucișate și să acceptăm reduceri la bugetare la aceste programe. Vreau să vă mulțumesc încă o dată și promitem că vom sugera creșteri de buget și vom semna la prioritățile noastre vom uh, susține Comisia. Știm că există discuții cu Consiliul și se încearcă să se găsească o prioritate comună. Vor mai exista ocazii să lucrăm împreună, pentru că, fără îndoială, Europa, acest program Europa pentru cetățeni înseamnă și valori comune, coexistență. Deci vor exista și alte ocazii să mai discutăm și ne bucură să conlucrăm cu dumneavoastră, ca dumneavoastră să veniți în comisia noastră. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezență și ne vedem uh, data viitoare. Colegii, passerei al... Stimați colegi, trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2016. Iată, am mai uh, vorbit uh, cu câteva minute în urmă despre exact același subiect. Pe data de 27 martie, Comisia a prezentat proiectul său de buget. Din, din uh, perspectiva comisiei noastre, avem trei pași de încheiat. Uh, trebuie să promulgăm un alviz al nostru și mai apoi vom putea trece la uh, la negocieri. Îl avem alături de noi pe domnul uh, Jose Manuel Fernandez, raportor general uh, uh, pentru bugetul pe 2016 al Parlamentului European. Avem ocazia de a discuta cu domnia sa și domnul Zoref este responsabil pentru avizul nostru și mă bucur tare mult că este și el în sală. Mâine vom vota acest prim aviz și vom vota de asemenea un mandat pentru uh, raportorul nostru, acordarea unui mandat uh, raportorului nostru pentru a participa la negocieri. În iulie vom vota în plenară acest raport. Acesta este partea, uh, cel de-al doilea pas pe care trebuie să-l facem. Deci în iulie vom vota cifrele până la urmă în plenul Parlamentului European. Însă, deocamdată, vorbim despre propunerea de buget făcută în luna martie de către Comisia Europeană. Deci este vorba despre acele rubrici și acele cifre care țin de responsabilitățile comisiei noastre. Până la data de uh, 30 uh, iunie. În continuare tatonăm, vot, discutăm despre această propunere a Comisiei, dar după aceea în iulie vom avea o primă reacție a Consiliului. În septembrie va trebui să votăm uh, rezoluția Parlamentului European uh, la bugetul general al Uniunii Europene în 2000, pentru 2016. Votul în plenară pe tema, aceasta, pe tema acestei rezoluții va avea loc în octombrie 2016. În ceea ce privește planul uh, Juncker, dați-mi voie să-i felicit și să le mulțumesc uh, colegilor din Comisia pentru Cultură care au uh, încercat să vină cu idei și propuneri care să fie finanțate din, prin intermediul acestui plan Juncker. Trebuie în continuare să discutăm însă despre acest subiect. Mai întâi de toate îi dau colegului Sief, uh, Sidrosievski uh, cuvântul și tuturor celor care, bineînțeles, vor să se exprime pe marginea subiectului. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tare mult. Pentru că până la urmă mi-ați ușurat uh, cu mult uh, munca. Și nu pot uh, decât aproba până la urmă cele spuse de dumneavoastră. Deci există trei etape, trei documente diferite. Primul uh, document este tratat astăzi, mâine va fi votat. După aceea nu o să fie neapărat uh, foarte simplu de, de încheiat uh, cea de-a doua etapă din iulie și uh, a treia etapă e reprezentată de rezoluția Parlamentului European care va, vota, va fi votată în plen în octombrie 2015. Uh, până la 30 iunie avem posibilitatea de a depune amendamente pentru cel de-al doilea document și votul uh, final va avea loc în 14 iulie. Uh, dați-mi, mie, uh, dați-mi voie astăzi să vă mulțumesc pentru colaborare. M-ați ajutat foarte mult în formularea acestui aviz. Avem doar 30 de amendamente și aceste amendamente pot fi foarte ușor grupate, pot uh, uh, foarte ușor uh, fi transformate în amendamente de compromis. Cei care au depus amendamentele au fost de bună credință și au făcut posibile până la urmă găsirea unui numitor comun. Deci, iată, cu toții am lucrat la acest aviz Uh, mulți uh, s-au implicat foarte mult în, uh, în formularea sa și până la urmă am ajuns la un consens cât se poate de clar. Trei priorități esențiale avem. În primul și în primul rând, sprijinirea în continuare a programului Erasmus+. Nu au existat disensiuni politice pe tema aceasta. A doua prioritate este următoare Programele din cadrul Europei Creative trebuie să fie păstrate, conservate și, de asemenea, uh, rafinate și sprijinite pe viitor. Și aici a existat un consens politic. A treia prioritate a fost uh, Europa pentru cetățeni, pe care tocmai am discutat-o linia bugetară pentru 2016 a fost suplimentată, dacă e să o raportăm la linia bugetară pentru 2015. Deci lucrul acesta ar putea să ne mulțumească, chiar dacă suma prevăzută nu este neapărat uh, extraordinar de mulțumitoare, dată fiind toate ambițiile noastre, dar până la urmă există un progres. Însă, deocamdată, nu avem uh, detalii din partea Comisiei uh, în ceea ce privește atribuirea sau defalcarea acestei sume pe proiecte. Odată ce primesc informații suplimentare, bineînțeles, vi le voi transmite pentru a putea și dumneavoastră să luați poziție. Deci, pentru 2016 putem spune următoarele. Vor fi prioritare uh, programele și măsurile Uniunii Europene, uh, în special uh, Erasmus+, Plus, deci toate aceste programe și proiecte trebuie să aibă un buget constant și trebuie să ne asigurăm că costurile reale nu uh, sunt uh, încălcate sau estimările inițiale trebuie să, să fie conservate. Mai apoi, proiectele culturale transfrontaliere vor fi de asemenea uh, sprijinite. Apoi, cu toții suntem de acord că mobilitatea tinerilor trebuie să fie sprijinită. Spre exemplu, a artiștilor, a celor care până la urmă promovează cultura prin intermediul unor proiecte culturale sau educaționale. Apoi, suntem uh, de părere că și micile proiecte culturale trebuie să fie finanțate, pentru că ele până la urmă, contribuie la diversitatea culturală europeană. Nu trebuie să uităm uh, necesitatea revizuirii uh, finanțării alocată micilor proiecte culturale și infrastructurii culturale. Acum, uh, dați-mi voie să vorbesc despre calendar. Nu avem timpul necesar pentru a trata în, împreună uh, toate uh, propunerile concrete ale Comisiei Europene. Asta înseamnă că va trebui să, să lucrăm mai intens, să lucrăm și la sfârșituri de săptămână. La amendamentele cantitative, termenul, uh, termenul limită de depunere a amendamentelor este 14 iulie. Asta se aplică în cazul proiectelor pilot și a recunoașterii lor de către comisie. Dar uh, acesta este un avantaj până la urmă pentru că dată fiind, dat fiind calendarul scris și comisia, strâns și comisia va trebui să uh, să uh, îmbrățișeze până la urmă decizia noastră. Există 30 de proiecte pilot, pilot care s-au uh, uh creionat în comisia noastră, 30 de uh, proiecte pilot care pot fi împărțite în trei categorii. Pe de o parte, moștenirea culturală. În al doilea rând, uh, educarea tinerilor și formarea tinerilor, în special în uh, regiunile uh, Uh, în regiunile izolate și, în al treilea rând, proiecte care vizează promovarea sănătății prin intermediul uh, mișcării fizice, exercițiilor fizice. acum, bineînțeles, în continuare așteptăm propuneri de, de proiecte din partea dumneavoastră. Nu există niciun fel de uh, și n-a existat niciodată niciun fel de limitare în uh, contextul uh, sau în sensul proiectelor depuse. Spre exemplu, în Însă, uh, spre exemplu, în contextul Europei pentru festivalul și festivalul pentru Europa, uh, pentru Europa au existat o serie de propuneri, propuneri care poate n-au nimic de a face cu uh, cultura și tocmai de aceea poate trebuie să avem mai multă grijă. Dar, pe ansamblu, sunt uh, foarte încântat de maniera în care am colaborat și vă mulțumesc pentru asta. Doamna președinte, mulțumim colegilor, mulțumim raportorului, uh, mulțumesc, mulțumim pentru uh, promisiunea făcută de către el că va fi foarte atent și va munci din greu, pentru că, într-adevăr, iată, calendarul este strâns, Trebuie să evaluăm propunerile comisiei, să le evaluăm bine pentru a putea contracara eventualele tulburări. Mai întâi de toate, domnul Morganos, raportorul nostru din umbră, primește cuvântul. Deci, raportorii din umbră sunt uh, primii care intervin. Vă mulțumesc, doamnă președinte, sunt într totul de acord cu cele uh, spuse de către raportor. Vreau să-i mulțumesc pentru analiză de asemenea. Bineînțeles, suntem conștienți uh, de consecințele negative asupra culturii a crizei uh, financiare și economice. Încercăm sau părem în momentul de față să să lăsăm în spate perioada de criză, dar consecințele pozitive ale acestei turnuri încă nu se lasă simțite. Există o posibilitate de creștere uh, și în, în cadrul proiectelor pe care le, le sprijină comisia noastră și tocmai această posibilitate trebuie să, să o subliniem după cum bine spunea și raportorul. Tocmai de aceea e nevoie de credite de plată mai mari pentru Creative Europe, pentru Erasmus+, pentru Europa pentru cetățeni. Uh, Știți prea bine, în proiectul uh, comisiei uh, se spune că uh, comisia noastră este responsabilă pentru multe dintre rubricile bugetare de la capitolul 15, educație și cultură, și capitolul 16, de asemenea, comunicare. Majoritatea fondurilor se concentrează pe programele multianuale pe care deja le-am menționat și acestea sunt într-adevăr cele mai vizibile, cele mai populare în rândul uh, cetățenilor europeni și tocmai de aceea sunt, au fost uh, privilegiate în contextul acestui exercițiu bugetar. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că până la urmă vorbim despre proiecte cât se poate de clar țintite, adresate direct cetățenilor europeni uh, și uh, faptul că ne adresăm cetățenilor europeni a fost până la urmă uh, recunoscut ca fiind important până și de către Comisia Europeană. Acum trebuie să fim foarte, foarte atenți la facturile neachitate. Tema aceasta este una mm, foarte sensibilă. De ce spune asta? Pentru că plățile prevăzute în actualul și viitorul proiect de buget trebuie să fie cât se poate de eficiente, trebuie să fie utilizat într-o manieră durabilă, nu doar pentru finanțarea programelor europene în 2016, ci și pentru achitarea unor facturi din anii precedenți care nu au fost achitate încă trebuie să aflăm dacă aceste facturi vor fi uh, integral sau doar parțial achitate. Trebuie de asemenea să evaluăm uh, cifrele pre, uh, prevăzute pentru anul 2016 și să evaluăm capacitatea acestora de a finanța proiectele în 2016 și de a achita, de a acoperi în același timp facturi din anii precedenți. Dacă lucrul acesta nu se va întâmpla, atunci cu siguranță imaginea Uniunii Europene va avea de suferit. În documentele pe care le avem deja putem uh, citi multe despre costurile operative. Uh, în aceste documente avem niște procente cât se poate de clare. În, uh, la Erasmus Plus, spre exemplu, vedem o creștere a angajamentelor cu 20 de milioane de euro, uh, o creștere și a creditelor de plată, dar trebuie să vedem în ce măsură aceste uh, credite de, de plată sunt, uh, vizează anul viitor sau și facturile din anii precedenți. Deci trebuie neapărat să obținem informații cât se poate declare în acest domeniu. La Europa Creativă avem 15 milioane în plus la creditele de angajament, uh, o, o creștere de asemenea și la programul Europa pentru cetățeni. Ei, uh, eu consider că cifrele menționate în buget uh, vis-a-vis -vis de aceste, sau în ceea ce privește aceste programe, uh, Uh, arată cât se poate de clar importanța politică pe care o acordăm aceste, acestor programe. Dar dacă citim în detaliu și dacă analizăm în detaliu până la urmă cifrele vehiculate aici, uh, mi se pare că până la urmă sumele nu reflectă neapărat importanța pe care ar trebui să o acordăm uh, acestor programe. Uh, pe viitor, de asemenea, trebuie să ne gândim și la proiectele pilot. Există deja 25 astfel de proiecte uh, pilot, dar acum trebuie să stabilim de unde găsim banii pentru aceste proiecte pilot și cum putem garanta o cal- calitate a lor. Să nu uităm măsurile pregătitoare, 8 la număr acesta se află abia la, la un început până la urmă, dar uh, noi, Comisia Cult, întotdeauna am încercat să ajungem la o poziție comună, o poziție comună care să dovedească cât se poate de clar că sprijinim proiectele și, de asemenea, măsurile sau acțiunile pregătitoare care țin de domeniul nostru de, repre- de responsabilitate pentru că ținem la cetățenii europeni. Doamna președinte, mulțumesc pentru analiză. Sunt întru totul de acord cu uh, cele spuse de dumneavoastră. Trebuie să stabilim uh, uh, priorități și, într-adevăr, cifrele sunt esențiale. Iată, de trei ani de zile avem tot felul de facturi neachitate și trebuie să ajungem într-un final la, la uh, echilibru. Doamna Trupel. Um. Da, mulțumesc. Doream să menționez doar câteva puncte mai întâi Cultura și industria creatoare trebuie să aibă o semnificație <clears throat> strategică și pe asta trebuie să punem noi accentul Comisiei de Cultură. Un rol strategic al culturii și educației în uh, FC. și trebuie să ne luptăm pentru asta, pentru că alte comisii parlamentare nu văd nevoie de mari investiții în domeniu și ar trebui să insistăm noi. Apoi, altceva important, legat de acest buget, chestiunea finanțării durabile a Euronet. Există un acord uh, transpartinic că vrem să vedem o finanțare în acest domeniu și apoi din nou, pentru că tocmai am discutat și cu domnul comisar pentru Erasmus Plus și programul de cultură. E absolut necesar ca în recomandările de buget să punem accentul pe faptul că vrem uh, să se financeze proiecte mici, și în fondurile regionale, pentru că știm că întotdeauna e tendința la Comisie să <clears throat> sprijine proiecte majore, e mai ușor dintr-un punct de vedere administrativ. Din punctul nostru de vedere, în schimb, să <clears throat> ajungem la cât mai mulți oameni, la mult mai mulți decât până acum. Trebuie să insistăm pe faptul că vrem să existe o concentrare clară pe finanțarea de mici proiecte. Mulțumesc. Sí, condi- președinte, mulțumesc. Sunt de acord și cu această idee de a ne concentra uh, și pe micile proiecte, dar și pe rețele care sunt o bună opțiune. Evident, trebuie să se facă o evaluare de impact după cum ce regulile, dar trebuie să recunoaștem și faptul că micile proiecte, dacă fac parte dintr-o rețea, pot avea un impact major mai dorește cineva să intervină sau putem uh, pune punct acestei discuții? Mm, ar trebui să văd dacă din partea Comisiei Europene dorește cineva să comenteze, deși e o fază timpurie a procedurii. Sunteți mulțumiți? Sunteți de acord să urmăriți acest dosar și sunt convinsă că veți uh, dori să apărați bugetul de cultură pentru tine, pentru educație. Dacă doriți să adăugați ceva, nu? Foarte bine. Nu. <laughs> Grazie. Ok. Um... Ba da? Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și distinșilor deputeți. Am luat notă de diverse aspecte. Bugetul, așa cum e prezentat, pentru programe respectă perspectivele financiare după cum ați văzut, o creștere a bugetelor. La Erasmus Plus și Creative Europe constatăm și o creștere a creditelor de plată, după cum am spus și subliniat, ceva care se datorează faptului că am <clears throat> vrea să recuperăm o anumită întârziere din fostele programe și în același timp având posibilitatea de efectua plățile pentru anul 2016 ca să finanțăm noile proiecte pentru 2016. Un alt element la care vreau să mă refer e o dublă tensiune în ce privește dimensiunea proiectelor. Ne-am notat că e important să finanțăm proiecte mici, dar e o dublă tensiune, după cum știți. E mai ușor pe plan administrativ să se finanțeze proiecte mai mari, dar când ne uităm concret la majoritatea proiectelor și a finanțărilor care merg direct la cetățean și la IMM-uri. Ele sunt de mici dimensiuni. Suntem într-un domeniu în care dimensiunea proiectelor e destul de mică față de alte programe de la Comisie. Deci am luat notă de aceste aspecte. Grație. Eh. Președinta, mulțumesc. Vă reamintesc că din 2016 încolo <clears throat> noul fond de garanție pentru împrumuturi, pentru Europa creatoare, pentru industriile creatoare, trebuie să înceapă să funcționeze. Nu știu dacă e bine să cere mai multe informații la momentul potrivit de la comisie. Oricum, vă mulțumesc pentru contribuție, comisii. Nu știu dacă raportorul dorește să reacționeze. Domnul Fernandez o să revină după 10 minute. Deci facem o pauză de 5 minute până vine domnul Fernandez. Maybe for we break No. It's better allora Eh, eh deci e mai bine să facem o pauză de 7-8 minute până când vine domnul Fernandez de la buget și apoi reluăm în prezența dumnealui. Nu avem suficient timp acum pentru un alt punct. Deci câteva minute de pauză. Mulțumesc. No, è il collega Fernandez che è un po' in ritardo, scusateci. E un coleg, uh, Fernandez, care întârzie puțin și vă transmite scuze.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

Ecco colleghi, sta arrivando, is coming our Fernandez. Colegul nostru Fernandez se apropie. He is here. Merci de votre euh, présence. Vă mulțumesc pentru prezență. Honorable Fernandez. Noi... Domnule Fernandez, vă mulțumesc că ați venit. Tocmai am avut o discuție cu dintre colegi care a fost raportor pentru buget și care este prezent în continuare și care va conlucra cu dumneavoastră. Am avut un prim schimb de păreri în comisia noastră în legătură cu bugetul pentru 2016 și știm că dumneavoastră depuneți eforturi deosebite legate de acest subiect și ați uh, făcut turul comisiilor. Cred că suntem a 10 acum, nu știu uh, unde suntem în întregul dumneavoastră itinerariu, dar credem că e un punct strategic în runda de întâlniri cu comisiile Evident că educația este una dintre prioritățile noastre de vârf, industria care are nevoie de abilități și noi trebuie să veghem că dezvoltăm patrimoniul, că îl apărăm. Cetățenia europeană e un alt aspect foarte important pentru noi și, <clears throat> desigur, industriile audiovizuale și mass media sunt foarte importante. Sportul Europa dorește să participe în această abordare inteligentă, inclusivă, durabilă. O să vă rog mai întâi să luați cuvântul, domnule Fernandez, și apoi colegii care doresc să comenteze în general în legătură cu bugetul, poate în legătură cu plățile care au reprezentat o sursă de preocupare și chiar de bătălii în uh, Parlament și poate unele întrebări uh, generale legate de bugetul pentru 2016 și cum se leagă de programul de investiții și modul în care Parlamentul vrea să genereze sinergiile. Veți cuvântul. Mulțumesc și vă rog să mă scuzați pentru că am întârziat din cauza unei alte întârzieri la Comisia Econ unde era vorba de o întrebare adresată domnului Draghi și a trebuit să aștept la rândul meu și din acest motiv sunt aici în întârziere. Și trebuie să vă prezint scuze. Vreau de asemenea să vă mulțumesc. Vin aici în special pentru a vă furniza informații, dar în special ca să ascult ce aveți dumneavoastră de spus să iau notă de preocupările dumneavoastră. Am adoptat deja liniile directoare ale bugetului în plenară. În martie, prioritatea de ocupare, spiritul antreprenorial, în special pentru IMM-uri, solidaritatea internă, solidaritatea externă, securitatea și migrațiile ca și alte priorități, plecăm de la principiul că respectăm angajamentele, respectăm compromisurile și în acest sens. Chestiunea plăților, avem un acord ca să reducem cuantumul facturilor neplătite 2013-2015 la 6 miliarde în 2016, dar vrem să se rezolve definitiv este de fapt rușinos că nu plătim ceva ce s-a acordat pentru că plățile sunt o consecință logică a angajamentelor. Și ne mai dorim un alt lucru, am reușit în planul Juncker, fondul pentru investiții strategice, ca marjele neutilizate să poată să fie utilizate într-o marjă globală și începând cu 2016 le putem utiliza. E această flexibilitate. Dispunem și de alte posibilități legate de flexibilitate, instrumentele de flexibilitate. Trebuie întotdeauna să se facă apel la Consiliu. S-a acceptat acest cadru financiar multianual 2014-2020 în scădere pentru că am avut posibilitatea de a utiliza aceste marje neutilizate și trebuie să insistăm întotdeauna asupra acestui aspect și instrumente cum ar fi cel de flexibilitate. Aș vrea de asemenea să vă vorbesc despre calendar. Vom adopta în comisie pe 23 iunie mandatul pentru dialogul tripartit și apoi în plenar în luna iulie o să se adopte acest mandat. Pe 3 septembrie e termenul de depunere a amendamentelor bugetare pentru comisii și deputați. 17 septembrie pentru grupuri politice, la jumătate septembrie avizele pentru vote de buget, pentru rezoluția din octombrie, 28, 29, 30 septembrie vot în legătură cu amendamentele bugetare, 12-13 octombrie vot buget asupra rezoluției, 28 octombrie vot în plenară, 29 octombrie, 18 noiembrie conciliere. Comisia pe 27 mai a prezentat proiectul de raport. Pot să vă spun că în ansamblu suntem mulțumiți și Comisia de Cultură cred că trebuie să fie și ea mulțumită. Pentru Erasmus Plus, în acest proiect de buget, avem o creștere pentru angajamente considerabile de 7,4 față de 2015 și pentru plăți 30,1% în comparație cu 2015. Mai mult de 75% dintre plăți sunt pentru angajamentele lui 2016. Doar 25% sunt pentru a plăti ceea ce nu s-a plătit, uh, facturile rămase neplătite, ca să prezint lucrurile în acest mod. În legătură cu rubrica 3 trebuie să fim atenți pentru că nu avem o marjă. O să fie nevoie să utilizăm instrumentul de flexibilitate 24 de milioane de euro, instrumentul de flexibilitate, dar am putea de asemenea să fie mai mult. Aici o marjă, trebuie să vedem programe culturale cum ar fi Europa Creatoare, o creștere de angajamente de 8%, în plăți de 18,7%, Europa pentru cetățeni o creștere de 4,5% și pentru plăți de 29,9%. În legătură cu acțiunea de comunicare, avem și aici o creștere. Acestea sunt informațiile <clears throat> cele mai importante. E chestiunea probleme pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare unde nu există marjă, dar vom face totul ca să avem o marjă și să utilizăm flexibilitatea pentru acest obiectiv, pentru că noi considerăm că proiectele pilot, acțiunile pregătitoare sunt importante și obiectivul nostru. Mai e și alt lucru, alt obiectiv. După cum am făcut front-loading-ul, inițiative de ocupare a tineretului pentru 2014 și 2015, nu avem în 2016 angajamente și dorim ca acest program să continue și cred că multă lume, mulți colegi care încă n-au văzut că în 2016 nu e niciun angajament pentru inițiativa de ocupare a tinerilor. De ce? Pentru că am avut acea abordare în fraud loaning, cele 6 miliarde de euro în 2014-2015. Și ce propunem noi deja în mandatul pentru dialogul tripartit și va fi o prioritate care nu va fi ușor de realizat, dar e una dintre primele priorități date pentru ocupare. Dorim să existe flexibilitate, adică vrem, de exemplu, să înscriem marjele neutilizate pentru acest obiectiv și ca să avem angajamente în 2016. Vrem angajamente în 2016 pentru acest program important. Desigur că există aici un paradox și anume avem o rată foarte mare a șomajului, mai ales la tineri, și avem mulți bani pe care nu îi utilizează statele membre. Trebuie să ne uităm să vedem și care e motivul pentru care se întâmplă. Dacă trebuie să schimbăm regulile, <clears throat> trebuie schimbate, dar oricum E un lucru care continuă să reprezinte o prioritate. Cred și eu acest lucru, dar vreau să aud părerea dumneavoastră pentru Parlament. Acestea sunt informațiile rapide cu scuzele pe care le repet, dar după cum am spus, aș vrea în special să știu uh, care sunt preocupările și prioritățile dumneavoastră, criticile dumneavoastră, pentru a putea avea cel mai bun buget posibil. Iată de ce vin să mă întâlnesc cu toate comisiile. Președinta, mulțumim pentru aceste prime informații. O să dau cuvântul domnul Trăstreas, care este raportor în prima instanță, și apoi altor colegi care doresc să ia cuvântul. Evident, această comisie a avut un rol deosebit uh, în lupta pentru o creștere a bugetului pentru 2014-2020 în cadrul financiar multianual, în special pentru Erasmus Plus, care a fost una dintre prioritățile de vârf, dar ar trebui să vă spun că cetățenia pe care o discutăm cu pe care am discutat-o cu domnul comisar Avramopoulos, e un alt subiect la care ținem foarte mult, unde am văzut o reducere de 40% ceea ce ne aduce sub nivelul dorit și am dorit să se reexamineze problema pentru că va avea un impact asupra tinerilor. Prioritatea noastră de vârf o reprezintă tinerii și inițiativele de ocupare a tinerilor. Eh, drogi colego, ja zacznę... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând, dați-mi voie să spun următoarele. În general, toată finanțarea pentru cultură la nivel european este la un nivel scăzut. Deci cel mai ușor ar fi să spunem Comisia Culturală să mențină uh, ce are, pentru că asta nu înseamnă o mutație mare uh, în structura generală. Uh, intervențiile pe piața agriculturii, de pildă, au fost mult mai mari. De aceea încerc uh, să vă îndemn pe toți să vă luptați pentru mai mulți bani pentru cultură, pentru că este cu adevărat important. Și acum o să intru în detalii. Salutăm faptul că Erasmus Plus a primit o finanțare sporită. Toată lumea spune că este un program deosebit de important, foarte valoros am dorit o situație echilibrată. Angajamentele din trecut nu pot să consume banii pe care i-am primit în plus. Europa Activă nu este bine finanțată și finanțarea care este trebuie protejată. De asemenea, ne pasă foarte mult de programul Euronet Plus. Ce s-a întâmplat în acest caz? Acest program ar trebui să aibă garanții de trei ani, însă procesul a fost uh, oprit și ni s-au promis 5 milioane de euro acum. Dar asta înseamnă cu cel puțin un milion de euro în minus față de ceea ce ni s-a propus uh, uh inițial. Și există problemă și cu termenele. Dacă noi avem probleme cu termenele. Dumneavoastră, domnule Fernandez, aveți și mai multe probleme. Unor procedurile sunt foarte scurte, alteori merg în paralel, ceea ce înseamnă că, în termen practic, timpul nostru de reacție este limitat. Asta se referă la proiectele pilot. Noi întâi o să votăm și Comisia Europeană va vota apoi. Să sperăm că uh, vor ține cont de ceea ce am votat noi. Această procedură este oarecum inversată. Am o întrebare în legătură cu finanțarea acțiunilor pregătitoare și a proiectelor pilot. Acest lucru se face în cadrul marjei pe care o avem sau această marjă va suferi o corecție în viitor? Ce tipuri de fonduri va aloca Comisia? Am primit informații de la secretariat care arată că programele pilot nu vor mai primi bani. Aș vrea să ne asigurăm să știm dacă lucrurile stau într-adevăr așa. Dacă sunt și alte intervenții, întrebări? Da. Doamna Ferhainen, mulțumesc foarte mult pentru că, iată, ați venit astăzi alături de noi pentru a discuta chestiuni foarte importante pentru noi. Am avut o discuție chiar puțin mai devreme cu domnul Avramopoulos, o discuție pe tema Europa pentru cetățeni. Ce am văzut în ultimii ani? Am văzut că majoritatea fondurilor sunt alocate marilor proiecte. Noi la Comisia cult încercăm să ne asigurăm că măcar o parte din fonduri sunt puse la dispoziția uh, proiectelor uh, mici. Asta pentru a ne asigura până la urmă că nu doar 5-6 uh, mari organizații beneficiază de fondurile europene, ci și micile organizații, micile asociații la nivel uh, local. Ar fi bine ca această idee să fie ancorată până la urmă în bugetul uh, european. În ceea ce privește Euronet Plus, am avut o finanțare mulți ani de zile pentru acest uh, Euronet Plus, o finanțare con- constantă. Uh, Ne-am dat seama că acest uh, post de radio este important pentru noi și tocmai de aceea ne dorim ca uh, finanțarea acestei rețele să continue a fi una durabilă, pentru că cel puțin anul trecut am văzut și anul acesta am văzut că finanțarea scade. Deci e important uh, să existe și în acest program o oarecare continuitate. E important să spunem cât se poate de clar că în planul de investiții a domnului Juncker trebuie să fie incluse și măsurile culturale, programele educaționale. De ce spun asta? Pentru că dacă ne dorim investiții durabile, atunci investițiile în educație și în patrimoniul cultural, în cultură, nu pot fi lăsate la o parte. Eu consider că astfel de investiții pot uh, fi uh, profitabile. Uh, de asemenea, investițiile în educație pot pe termen lung uh, să contribuie la creșterea economică, pentru că doar printr-un pers- personal, pentru, prin angajați bine calificați, putem avea um, o șansă în competiția mondială. Deci e important uh, ca ideile noastre să nu fie rezumate la un bla bla cultural, ci să fie văzute așa cum sunt ele de fapt, și anume idei esențiale pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. Mulțumim, doamna Triple. Mulțumesc, uh, domnule Fernandez, că v-ați alăturat nouă și contribuția dumneavoastră. Vreau să subliniez că cultura uh, schimburile culturale, dialogul cultural sunt cruciale pentru că oamenii, dacă nu pot să intre în legătură unii cu alții, e mult mai greu să înțelegi perspectiva celuilalt. Deci asta este o cheie uh, activității uh, comisiei noastre și trebuie să fie și pentru Comisia Buget. Susțin tot ceea ce s-a spus că industriile creative, și, cultura și educația trebuie să se afle în centrul atenției, pentru că acest lucru este crucial pentru dezvoltare în anii ce vor urma. Erasmus Plus a primit 40% în plus prin noul CFM, însă cred că va fi nevoie de mai mult. Trebuie să vedem care au fost succesele dar pe de altă parte știm că nu este suficient dacă vedem care sunt nevoile societății noastre. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință. Dacă sunt posibilități de deplasare a mijloacelor bugetare, să o facem. Apoi, programul Europa pentru cetățeni. Ați spus că va fi o creștere, însă cred că aceasta nu este suficientă. Atunci când am discutat cu comisarul, a reșit foarte clar că multe proiecte sunt respinse în momentul de față și asta nu înseamnă o publicitate pentru Uniunea Europeană și este în detrimentul cetățenilor europeni care ar dori să se implice. Deci cred că trebuie să facem mai mult în anul următor și în anii ce vin pentru a spori bugetul acestui uh, program, nu numai cu 4, ceva la sută, cum ați spus. Din punctul meu de vedere, programul Euronet Plus Dacă vreți să vedem renoirea pe care o dorim cu toții, avem nevoie de fonduri suplimentare. Și acest soi de comunicare, să avem rețele de radio care ajung la uh, cetățeni, sunt esențiale pentru ca oamenii să intre în contact unii cu ceilalți și să vorbească despre uh, subiectele uh, europene. Domnul Morgano. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la Comisia Cult. Este important să putem clarifica uh, și vreau să mă adaug două lucruri. În primul rând, legătura între creșterea creditelor de angajament și uh, creditele de plăți. Ne-ați dat niște cifre. Care este corelația însă între ele? În al doilea rând, vrem să stabilizăm bugetul și să facem o programare pe termen lung. Deci dacă se plătesc avansuri, atunci trebuie să ne asigurăm că va exista continuitate și stabilitate. Desigur, impactul bugetului UE este determinat de banii care sunt investiți. Și dacă ne uităm la bugetul pentru cultură, tragem uh, concluzia că cultura e considerată a avea o uh, importanță marginală. De fapt, cultura construiește punți între multe lucruri, nu numai între cetățeni și percepția pe care o au asupra Europei. Deci, cred că avem o problemă cu faptul că nu investim suficient pentru a promova cultura europeană în cel mai larg sens al cuvântului. Ați vorbit și despre alte chestiuni, importanța șomajului și abordarea acestuia. Cred că este important și se poate ca ă, cultura să își aducă contribuția și în ă, combaterea șomajului. Nu vreau să vorbesc mult, ați vorbit dumneavoastră despre multe aspecte, inclusiv despre proiectele pilot și cred că subscriem celor spuse de dumneavoastră, însă am dorit să subliniem și faptul că, dată fiind situația, va trebui să stabilim o serie de priorități. Unele Uh, nu trebuie să uh, fie priorități, la fel și pentru activitățile pregătitoare. Președinta, mulțumesc. Aș vrea să mai adaug un aspect și anume definiția conceptului de cultură. A, îmi cer scuze, n-am văzut că doriți să interveniți. Ich kann auch alles... Vă mulțumesc că sunt întru totul de acord cu cele spuse de antevorbitorii mei. Există două aspecte importante pentru mine. Mulți dintre colegi uh, se pricep mult mai bine la bugete decât mine, dar există lucruri pe care trebuie neapărat să le, uh, să le subliniem. Cum spunea raportorul nostru pentru buget, avem atât de puțin bani pentru cele trei programe culturale încât uh, nu ne putem permite ca și acești puțini bani să fie ciuntiți. Uh, s-a negociat la sânge și ar fi păcat ca uh, rezultatul obținut să fie ciuntit uh, și pe viitor. N-am putea accepta o nouă scădere bugetare. Asta în primul rând. În al doilea rând, în viitoarele bugete trebuie să ne asigurăm că această diferență între uh, angajamente și plăți uh, este eliminată, în special la Erasmus+. dacă ne gândim doar la bursele Erasmus pentru studen studenți, eh, ei bine, bugetul pe anul acesta ne permite acoperirea burselor doar până în iunie sau iulie și mai mult ca sigur același lucru se va întâmpla și în eh, anul următor. Erasmus, Erasmus Plus eh, este un program cât se poate de vizibil și în afara frontierelor europene și prin urmare orice uh, aspect negativ legat de Erasmus uh, ni se întoarce imediat direct în față. Tocmai de aceea această prăpastie, această diferență trebuie să fie eliminată. În ceea ce privește Euronet Plus, sunt de acord cu antevorbitorii mei și eu am depus un uh, amendament, am făcut o solicitare pe tema Euronews. Trebuie să decidem ce anume facem pe viitor cu Euronews. Este o problemă mare, o problemă de conținut. Și dacă e să se ia bani de undeva, atunci uh, ar trebui să stabilim clar care sunt programele care trebuie finanțate. Euronews este o, o, o mare problemă, nu știu dacă mai este un proiect european care trebuie să fie sprijinit în asemenea măsură de către Uniunea Europeană, dată fiind, uh, dat fiind numărul mare de investitori, uh, investitori străini care uh, afectează până la urmă echitatea jurnaliștilor. Domnul Biur. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. O să încep prin a îmi exprima acordul cu cele spuse de Petra în legătură cu Euronews și Euronet. Poziția noastră este oarecum diferită față de alți colegi. Nu suntem numai pentru mai mulți bani, ci avem impresia că subvențiile de 25 de milioane primite de euro news nu ne sunt pe plac a luat Comisiei Europene opt săptămâni să răspundă la întrebarea mea parlamentară. De aceea m-am adresat presei. Deci, în mod coincident, am primit uh, răspunsul de la Comisia Europeană în ziua în care am uh, dat publicității un comunicat de presă. nu sunt uh, pentru subvenții date uh, mass uh, mediei, dar dacă o facem, atunci trebuie să o dăm unor voci independente, altor organizații, nu ca Euronews. ECR-ul este pentru o mai bună implicare a Uh, Uniunii Europene. Trebuie să ne implicăm uh, nu neapărat în ceea ce privește cetățenia europeană, ci, de pildă, Erasmus+. Plus. Cetățenia și fondurile alocate ne pun niște probleme. Uh, probabil că în felul acesta Uh, sunt încurajați oamenii să plece din Uniunea Europeană uh, și acest mesaj nu este deloc de ajutor. Deci cred că buge, uh, disciplina bugetare este cheia din perspectiva Uniunii Europene dacă vrem ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană în împrejurările propice. Asta este și părerea mea. Trebuie să subliniem această necesitate Uh, și faptul că se cheltuie mult nu este bine în sine, ci ceea ce este bine să cheltuim în zonele în care, într-adevăr, există valoare adăugată. Președinta, da, vă reamintesc, țara dumneavoastră este una din țările care primește cei mai mulți bani pentru Erasmus+. Plus Deci eh, ați primit eh, o mare parte din finanțare. Doamna Verheinen, vroiam să elimin orice fel de neînțelegeri. Noi nu vrem mai mulți bani pentru Euronews. Noi vrem mai mulți bani pentru Euronet Plus. Sunt două programe complet diferite. Nu știu dacă a existat vreo neînțelegere aici, eh, fie inter interpretarea a fost deficitare fie zvonurile au uh, uh, sunt mult prea, prea puternice. Euronet Plus este o rețea de uh, posturi de radio mici naționale care nu au suficiente fonduri pentru a crea propriul lor conținut și prin urmare ceea ce pregătește un uh, post de radio poate fi mai apoi în cadrul acestei rețele preluat de un alt uh, membru al rețelei. Și uh, iată, aceasta este rețeaua pe care noi considerăm că trebuie să o sprijinim și pe viitor și trebuie să o extindem de asemenea. În ceea ce privește Euronews, sunt întru totul de acord cu colegul Lure. Acolo unde investitorii străini sunt atât de numeroși, atât de influenți, trebuie să ne întrebăm dacă Uniunea Europeană mai are ce căuta în acest proiect. Deci sunt într totul de acord, dacă nu cu sistarea, cel puțin cu scăderea uh, fondurilor al, alocate Euronews. E clar, e clar că trebuie să analizăm ce se întâmplă cu Euronews. Mă gândesc la știrile legate de Ucraina, mă gândesc la investitorii, noi investitori, uh, trebuie să vedem, pornind de la această analiză, dacă Euronews este o un proiect european care trebuie să fie sprijinit de către UE. Dar în cazul acestei rețele de posturi de radio, eu consider că e important să alocăm în continuare finanțare. Bido, uh... Mulțumesc pentru această uh, precizare. Ați făcut o distinție între Euronet și celelalte rețele. Aceste resurse nu au fost prea mari, așa încât a fost posibil ca stațiile de radio naționale independente să primească bani. Euronews este un alt subiect, e o chestiune delicată și cred că trebuie să dăm mai mare atenție. Cred că în discuția coordonatorilor trebuie să ne concentrăm uh, pe aceste teme, inclusiv europeană. Acum, am înțeles că e nevoie de mai multă atenție. Cultura nu este o problemă generică. Industriile creatoare Uh, în uh, Europa au o punte de 7-7%. Cultura există, Cultura înseamnă și lumea digitală, înseamnă dialog intercultural. Aceasta este esența faptului de a fi european. aceste programe, Erasmus Plus și Creative uh, Europe, nu returnează bani, nu există sume rămase, se cheltuie absolut tot, ceea ce înseamnă că uh, există o absorpție foarte bună și că există cerere. Sunt programe pe care oamenii le doresc. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră și uh, puteți să încheiați. Da, vă mulțumesc uh, tuturor. Aveți un uh, aliat care este în același timp ambițios, dar și realist. Aceeași ambiție am avut-o pentru Fondul European de Investiții Strategice. La început, uh, toată lumea spunea că este imposibil să se reducă sumele pentru uh, Connecting Europe Facility și s-a redus cu un miliard uh, aceste reduceri. Acest lucru va avea consecințe pentru bugetul din 2016. Și vom încerca să uh, redăm banii care au fost luați. Bugetul Uniunii Europene reprezintă cam aproape 1% din produsul național brut. 145 de miliarde de euro, de euro dar numai 6% pentru cheltuielile administrative și de funcționare, ceea ce înseamnă că 94% sunt pentru investiții. Nu cunosc nicio țară mai sceptică sau mai pro-Europa. Mă întreb care este instituția în care Uh, cheltuielile administrative și de funcționare reprezintă 6% din buget. Aceste cifre demonstrează importanța bugetului, demonstrează și valoarea adăugată a bugetului. Vorbim întotdeauna de valoarea adăugată a bugetului. De pildă, în uh, politica pentru tineret, pentru cultură, chiar și pentru educație. Acestea sunt competențe naționale proprii fiecărui stat membre. Însă bugetul Uniunii Europene dă mai mult în multe state membre decât dă bugetul național pentru domeniile la care m-am referit. Avem niște limite bugetare. Comisia a făcut o propunere, acest proiect de buget. O să vedem cum uh, citește Consiliu acest proiect de buget și să vedem cum vom ajunge ca această ambiție să devină o realitate. Trebuie să existe un realism în proiectele pilot, acțiunile pregătitoare. Acest lucru se regăsește în regulamentul financiar. Putem să avem numai 140 de milioane. Dar avem o problemă cu rubrica 3 și anume că nu există o marjă pentru activitățile pre pregătitoare și uh, pentru proiectele pilot. Ce propunem? Vrem să folosim flexibilitatea pentru a spori marja, pentru a putea avea acțiuni ă, pregătitoare sau proiecte pilot. Cu alte cuvinte, dorim o marjă pentru uh, proiectele pilot și acțiuni pregătitoare la rubrica 3. Avem acest lucru la 1, 1A, dar nu avem la 3. Deci putem să facem acest lucru prin mai multe căi. Una ar fi utilizarea uh, instrumentului flexibilității. Trebuie să reamintim că Erasmus uh, Plus a crescut cu 40% din 2007 uh, până în 2013 uh, și au fost și creșteri pentru angajamente, 15 sau 16 milioane în 2015. Și acest lucru are un impact asupra plăților. Trebuie să prevedem suficienți bani pentru plăți. Cred că am răspuns uh, la întrebarea legată de activitățile pregătitoare și de proiectele pilot contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a reuși să avem uh, flexibilitatea în îndeplinirea acestui obiectiv, care știu este foarte sensibil și reacționez la acest argument, rubrica 3, rubrica bugetară 3, este mai mică, are o pondere mai mică decât celelalte rubrici și o, creștere cu un procent mare într-o rubrică uh, Uh, mică înseamnă uh, mai puțin decât uh, o creștere mică la o rubrică care beneficiază de bani mulți. Sigur, cultura și educația sunt importante, dar și informarea. Și trebuie să utilizăm așa cum trebuie programele pe care le avem la dispoziție cunosc foarte bine programele pentru tineret, cultură și educație, pentru că în uh, țara mea am o carte cu toate programele uh, disponibile și numele uh, este Fără Frontiere. Fondul European de Investiții Strategice este deschis el este deschis și pentru investiții în educație și în cultură, trebuie să-l uh, folosim. S-a vorbit aici de prioritățile negative. Poate că n-ar trebui să o facem în acest moment, dar pentru negocieri acest lucru ar fi important să știm dacă în final trebuie să facem o realocare, să luăm banii dintr-o, de la o linie bugetară și să îi punem la altă linie bugetară. Există și această posibilitate. Uh, am auzit și întrebarea legată de Euronet uh, Plus, am luat notă și o să citesc cu atenție și amendamentele dumneavoastră pe toate aceste uh, aspecte și pe toate aceste linii. Uh, sper, într-o bună lectură uh, a Consiliului a proiectului de buget al Comisiei, pentru că avem multe decepții și ni se spune, Consiliul trebuie să respecte angajamentele și cadrul financiar multianual, trebuie să respecte compromisurile și ar trebui, asta e mai greu, să își respecte declarațiile publice făcute în uh, favoarea acestor obiective. Toate acestea sunt uh, contribuții uh, la, de pildă, ocupare, o prioritate pe care o susținem. Mulțumesc! E, grație multe e contiamo sul sus. Mulțumim foarte mult, contăm pe sprijinul dumneavoastră. Deci, 30 iunie, cum s-a spus, termen limită de depunerea a amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem imediat la ședința coordonatorilor, pentru că deja suntem în întârziere.